următor, raportul domnului Guerrero Salom, pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar, provocări și oportunități. Primul vorbitor este raportorul domnul Guerrero Salom. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Adunarea Generală Națională Unite a convocat în mai primul summit umanitar la Istanbul. E o comunicare care evaluează foarte pozitiv situația și Parlamentul va vota mâine textul, iar Consiliul a venit cu o serie de comentarii provizorii și <clears throat> probabil că anul viitor, mai aproape de data summitului, acestea vor deveni definitive. Sunt trei chestiuni la care trebuie să răspundem. Mai întâi, de ce e nevoie să avem un summit mondial uh, pe probleme umanitare? În al doilea rând, care sunt obiectivele, care sunt țintele în cadrul acestui summit? Și a treia întrebare, ce rol uh, va fi jucat de Uniunea Europeană în acest proces? Pentru a răspunde la prima întrebare, trebuie să spunem că avem nevoie de un summit pentru că deja Acum au trecut 25 de ani de când s-a creat un sistem global care acum are nevoie de oarecare modificări. E vorba de un răspuns mult mai profund. Lumea s-a schimbat dramatic în acești ultimi 25 de ani și sistemul umanitar uh, care este creat astăzi nu poate răspunde la noile provocări pe care le avem. Astăzi avem o criză umanitară, de fapt avem numeroase crize foarte grave, mai mult decât am avut vreodată în trecut în multe țări, în multe locuri din lume, în multe țări din lume și de asemenea avem crize majore din cauza dezastrelor naturale și altor tipuri de dezastre cauzate de om de asemenea. Și nu avem sistemele necesare pentru a reacționa la aceste crize. Aceste crize devin din ce în ce mai lungi, vorbim de crize de 30 de ani care continuă și care au consecințe certe. Avem mai mulți refugiați decât oricând în alt moment al istoriei. În 2015, 40 de milioane de oameni, jumătate o, o copii, uh, au fost refugiați, oameni care au nevoie de ajutor umanitar. Aproximativ un miliard de oameni au, nevoie de, au avut nevoie anul trecut de ajutor umanitar și dacă punem toate aceste cifre la altă, ar, ar uh, rezulta a doua, a să cea mai mare cifră a lumii. Deci Spania și Franța împreună, dacă ne-am uitat din, din uh, punct de vedere al cifrelor. Și din ce ce mai puțin bani sunt disponibili, pentru că anul trecut uh, Națiunile Unite au trebuit să uh, suspendă anumite programe în anumite părți anume din lipsă de fonduri. Pentru a doua întrebare, ce vom realiza la Istanbul? Acest raport ține seama de confruntarea globală care are loc în diferite colțuri ale lumii și de propunerile care au fost făcute de diferite sectoare pentru a face progrese pe frontul acțiunilor umanitare. Și există patru axe cheie aș zice. Mai întâi, promovarea unui consens global uh, de acțiune pentru a întări principiile, diferitele principii care stau la baza ajutorului umanitar și pentru a-l pune în miezul activității de protejare a oamenilor întreaga lume. Asta trebuie să meargă împreună cu un plan de acțiune pe 5 ani minim, cu anumite ținte care să fie stabilite de către summit. În al doilea rând, să avem un cod de conduită adoptat cu, în comun și agreat de toți donatorii, de toți participanții, nu doar cu perspectiva occidentală, ci cu toate perspectivele, respectarea legislației internaționale și, desigur, transparența sunt foarte importante. Trebuie aduse la oaltă toate punctele de vedere și toate aspectele. În al treilea rând, avem nevoie de un fond global pentru ajutor umanitar care să ajute la care să fie predictiv, flexibil și multianual de asemenea. Și de asemenea cerem ca a, să se stabilească niște responsabilități și că toată lumea să-și asume aceste responsabilități nu doar la nivel național, ci și la nivel local. De asemenea, sectorul privat uh, urmează să fie implicat pentru a contribui cu experiența sa încă o dată în cadrul acelor reguli care uh, guvernează ajutorul umanitar. Și în fine, Uniunea Europeană ține seama de comentariile provizorii ale Consiliului legate de faptul că trebuie să existe contribuții majore din partea Consiliului și a statelor membre pentru a asigura succesul summitului de la Istanbul și că toate mijloacele trebuie să fie utilizate, ajutorul pentru dezvoltare, presiuni diplomatice, ca să putem să progresăm într-un mod Uh, eficient pentru a introduce atât de necesare schimbări în peisajul uh, ajutorului umanitar. Obiectivul fiind protejarea indivizilor, protejarea vieții și demnității umane. Aceasta este singura modalitate de a garanta propria noastră de demnitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Guerrero. Și acum, în numele Comisiei, domnul uh, Stilianides are cuvântul. Vă rog să nu depășiți cele trei minute, dacă este posibil. Mulțumesc! Dear friends, dear colleagues, Dragi prieteni, dragi colegi, suferința umană a ajuns la niveluri necunoscute înainte. Așa cum a spus domnul Guerrero uh, Salom, 100 milioane de oameni depind de, ajutorul uh, umanitar. Milioane și milioane au fost forțați să, și părăsească casele. Jumătate dintre ei copii. Sunt, num, uh, sunt cifre absolut șocante. Tocmai de aceea acest summit uh, dedicat ajutorului umanitar este o inițiativă deosebit de importantă pentru a duce umanitatea din nou în centrul deciziilor politice și pentru a îmbunătăți modul în care ajutăm oamenii în crizele umanitare. Acest summit trebuie să discute despre eficacitatea furnizării ajutorului umanitar, dar avem nevoie și de un summit care să permită furnizarea acestui ajutor umanitar. Drept urmare, este important să, să discutăm despre încălcarea tot, încălcările tot mai grave ale dreptului internațional. Este o premisă deosebit de importantă pentru mine. Liderii care vor participa la acest summit vor trebui să dea dovadă de voință uh, politică. Este evident că nu doar cei care oferă ajutorul umanitar pot găsi soluțiile la problemele cu care ne confruntăm. Ajutorul umanitar poate fi doar o soluție pe termen scurt. Nu face nimic pentru a preveni sau pentru a pune capătul, capătul unor conflicte. Nu generează progres social. Este un lucru care a devenit evident în cea mai gravă criză umanitară din uh, perioada noastră, cea care are loc în Siria. Atâta vreme cât nu se va ajunge la o soluționare politică a conflictului din uh, Siria, ajutorul umanitar oferit de noi, cetățenilor din Siria, nu va fi suficient. Faptul că acest summit are loc la Istanbul este în sine important. Istanbulul are o importanță simbolică foarte mare. Este un oraș care unește continente, popoare și religii și are potențialul de a deveni simbolul schimbărilor uh, din domeniul uh, politic, astfel încât să politica să servească mai bine oamenilor. Pentru a ne atinge toate aceste obiective, trebuie să implicăm și sectorul privat. Toți liderii mondiali trebuie să fie pregătiți să-și, uh, să aibă niște angajamente concrete la Istanbul și din acest punct de vedere, următoarele șase luni vor fi deosebit de importante pentru că doar așa summitul își va, va putea atinge potențialul maxim. Și eu personal mă angajez în purtarea unui dialog cu partenerii Uniunii Europene de pe planetă și Uniunea Europeană trebuie să-și asume și ea rolul care îi uh, revine. Și aș dori să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru interesul de care dau dovadă pentru a participa la acest, a se implica la acest summit. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului pentru acest, redactarea acestui raport pe care urmează să-l discutăm acum. În decembrie anul trecut, Comisia și-a publicat uh, poziția săptămâna trecută, Consiliul și-a adoptat de asemenea uh, poziția și contribuția Parlamentului European va fi reprezentată de adoptarea acestui raport. Și cred că trebuie să avem cu toții o viziune de, aceeași viziune legată de succesul acestui uh, summit, o viziune pe care ar trebui să o comunicăm tuturor partenerilor de pe planetă în ciuda marii majorei crize a refugiaților cu care s-a confruntat, Uniunea Europeană s-a achitat de angajamentele care i-au revenit și prin acțiunile noastre am demonstrat că valorile uh, fundamentale fac parte din uh, ideea europeană. Europa își asumă această responsabilitate în trei modalități principale. În primul rând, prin asistența oferită refugiaților, indiferent unde se află aceștia. În al doilea rând, prin agenda de migrație a Uniunii Europene și printr-un răspuns cuprinzător dat crizei din Siria. Și conducem prin exemplul pe care îl dăm și astfel ne întărim credibilitatea și acest lucru ne va permite să fim Uh, cei care avem legitimitate în, mo- în momentul în care cerem un răspuns global la această problemă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul domnul Panțeri în numele Comisiei AFET. Un minut. Președinte, tuti... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, Știm cu toții care sunt uh, provocările umanitare aduse de acest uh, ultim secol, o lume prosperă, dar în același timp vulnerabilitate și risc sporit. Catastrofele umanitare totdeauna o consecințe cumplite pentru populațiile afectate. Prin urmare, trebuie să ne gândim la cei mai afectați, femeile și copiii. Totdeauna acestea sunt primele victime victimele abuzurilor, victimele violenței de orice tip. Agenția umanitară trebuie să se concentreze pe cele mai defavorizate categorii, pentru că acestea se pot beneficia de serviciile minime necesare, așa cum acestea sunt statuate în dreptul umanitar internațional. Summitul de la Istanbul este o ocazie majoră de a constitui un nou sistem capabil de a răspunde la provocările actuale. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Ana Heads, din partea FEM, un minut. Som raportor pentru FEM-utskottets yttrande să vill... În calitate de raportor uh, pentru Comisia FEM, aș vrea să încep prin a mulțumi tuturor celor care au uh, lucrat asupra acestui aviz la Comisia FEM avem un aviz bine gândit care sper că va ajuta să îmbunătățească activitatea umanitară. Aceasta are nevoie de o abordare total nouă. Cred că domnul Guerrero a descris corect rolul înaltului comisariat pentru refugiați și nevoia de susținere complexă. Femeile și copiii care sunt expuși la violență sexuală și de alte tipuri nu au acces uh, la servicii de sănătate corespunzătoare. Uh, Comisia a exprimat clar importanța dreptului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă. Femeile și copiii expuși la această violență n-ar trebui să fie pedepsiți de două ori neavând uh, acces la uh, îngrijirea de care au nevoie. Deci e foarte important ca Parlamentul să voteze în favoarea acestui raport, pentru că violența teribilă pe care o suferă mea ar trebui să continue. Mulțumesc. Trecem la interven- intervenienții în numele grupurilor politice. Prima este doamna Zaborska, numele PP, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc colegului nostru, pentru acest text echilibrat care s-a bucurat de sprijinul tuturor grupurilor politice cu câteva rezerve minore. În acest an, Uniunea Europeană s-a confruntat cu această criză umanitară cu, și cu criza refugiaților și cu toți am fost luați prin surprindere. Ne-am trezit la, în fa- cu această realitate în fața uh, ochilor noștri, însă cred că am avut uh, nevoie de această criză pentru că ea ne oferă posibilitatea de a ne regândi răspunsul pe care îl dăm uh, crizelor umanitare. Ne dă posibilitatea să răspundem mai rapid și chiar să prevenim asemenea criză. Acest raport conține o serie de propuneri constructive care urmăresc acest obiectiv și eu am speranțe mari de la acest summit de la Istanbul, însă sunt dezamăgită că nu am reușit să cădem de acord în ceea ce privește măsurile referitoare la avorturi și la contribuțiile obligatorii care ar fi trebuit să devină uh, realitate. Este un păcat pentru că acest raport ar fi trebuit să fie adoptat cu un uh, cu un uh, acord cât mai cuprinzător. Mulțumesc în numele Socialiștilor și Democraților, domnul să are cuvântul, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, dragă Enrica, COP21 din Paris a fost un, un mare succes internațional și cred că avem nevoie de acest elan internațional pentru ca și summitul de la Istanbul să devină un summit de succes. Este nevoie ca acest summit să aibă de asemenea succes și cred că Uniunea Europeană poate contribui în mod esențial pentru a se ajunge la un, la, la un rezultat bun. Urgența este foarte, foarte mare și aș dori să, um, să repet aceste cifre. Discutăm de 100 de milioane de oameni care depind de asistența umanitară. Și în acest context, uh, cei un milion de sirieni care au ajuns în uh, Europa nu mai par să fie uh, atât de mulți. Dintre acești oameni, aproape jumătate sunt copii care au nevoie de hrană, de un acoperiș de, deasupra capului și cifrele sunt suficient de clare pentru toată lumea. Um, urgența a devenit tot mai mare din 2012 până în 2015. Necesitatea de fonduri a, a crescut foarte mult în același timp, deci um, trebuie să, să, ca summitul de la Istanbul să aibă succes și Enrique aș dori să-ți mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Mulțumesc! În uh, numele ECR are cuvântul domnul Gherica, un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Stimate domnule comisar Stilianides, în urmă cu câteva zile, conferința climatică de la Paris a s-a încheiat și ministrul de externe al Franței, domnul Fabius, a anunțat că acest acord a fost uh, încheiat. Și cred că putem ajunge la același efect dacă Uniunea Europeană ar insista organizarea unui summit în cadrul ONU dedicat ajutorului uh, umanitar. Provocările sunt uh, foarte mari și cred că dacă Europa va reuși să facă față acestei crize, va reuși să facă pentru că are o abordare comună. Și acest lucru este valabil și pe plan uh, internațional nu vom putea reuși decât dacă vom lucra împreună. Și pentru o conferință globală trebuie să avem uh, idei concrete. Săptămâna trecută am reușit să, să lansez o idee privind stabilirea unui uh, sistem global de, de, impozita, de impozitare și cred că există foarte multe asemenea idei uh, utile și cred că am putea să le punem pe toate în vigoare. Mulțumesc. În numele ALDE are cuvântul doamna Besera Basteresera, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Trăim într-o lume a crizelor globale. Acum trebuie să dăm dovadă de atitudine proactivă. Asistența umanitară este unul dintre cele mai importante instrumente pentru de dezvoltare și de aceea summitul din mai trebuie să includă un număr maxim de înalți reprezentanți. e foarte important și locul. Istanbul e un loc simbolic, uh, asociat cu multe crize. Știți că refugiații vin prin Turcia spre Europa. Ajutorul umanitar este un instrument politic, un instrument de politică foarte important și, prin urmare, trebuie utilizat eficient atunci când ne confruntăm cu diferite crize. Noi, Uniunea Europeană, suntem principali donatori și ar trebui să influențăm rezultatul pentru a include aceste principii umanitare, cum ar fi uh, lupta împotriva impunității, protecția femeilor și asigurarea respectării cadrului internațional legal. Să nu uităm, uneori statele membre nu respectă dreptul internațional și atunci și marja noastră de manevră pe plan internațional este limitată. În contextul crizei actuale, actuale. Trebuie să ne asigurăm că legislația internațională este respectată. Asistenții umanitari, cei care se deplasează în teritoriile respective, trebuie să beneficieze de, proiect, de protecție. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol conducător, asigurându-se că într-adevăr îi ajutăm pe acești oameni E nevoie de un consens global în materie de asistență umanitară și e nevoie să profităm de toate instrumentele pe care unii are la dispoziție. Mulțumim! Urmează doamna Sanchez Caldentei pentru GUE. Aveți 90 de secunde, mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, domnule comisar, 250 de milioane sunt afectate de criza umanitară și e important ca la nivelul Uniunii Europene să dăm dovadă de un efort concertat și de aceea mulțumim raportorului pentru lucrurile pe care le-a realizat. A încercat să meargă la rădăcina problemei, mai ales când e vorba de inegalitate, inegalitate între indivizi și inegalitate între țări. E important să nu scăpăm din vedere drepturile individuale drepturile femeilor, drepturile copiilor și drepturile imigranților, categorii defavorizate. E nevoie de pu- politici publice solide și nu de privatizare în acest sector. Aici nu suntem de acord cu raportul și o să ne abținem din cauza acestui aspect, însă trebuie să ne păstrăm intacte valorile și principiile și să fim răspunzători de acțiunile pe care le întreprindem. Dacă vrem să fim, să fim eficienți, aceste politici trebuie să se alinieze politicilor de dezvoltare. Lipsesc din acest raport referire la comerț și la rolul jucat de Europa în materie de export de arme. Dacă ignorăm aceste aspecte, nu facem decât să creștem instabilitatea și să exacerbăm criza deja existentă. Doamna Hautala, pentru verzi 90 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne pregătim pentru primul summit mondial umanitar în situația în care legislația internațională umanitară este amenințată sever. Dacă ne gândim la toate atacurile împotriva civililor și instituțiilor civile, în special spitale în Afganistan, în Siria, în Yemen, este scandalos ce s-a ce se întâmplă civilor care, uh, cu civilii care suferă deja din cauza conflictelor și războaielor. Legislația internațională umanitară este amenințată și în un alt mod. Și mă tem că avem o problemă chiar în Parlamentul nostru, și anume evoluția legislației a arătat acum în mod clar că uh, violul este folosit ca o armă sistematică în conflicte și în război dar femeile și fetele care sunt uh, violate în aceste circunstanțe au dreptul uh, neechivoc la servicii sexuale și reproductive, inclusiv uh, dreptul la un avort sigur, indiferent de legislația națională și este datoria noastră să prevenim cruzimea și un aspect important este să cerem pentru acest drept, să se respecte dreptul la avort în aceste situații și cei care uh, le neagă femeilor și fetelor acest drept, cred că sunt pur și simplu inumani și trebuie să ne gândim la ce votăm mâine. Aș vrea să menționez că există această idee de a stabili un nou fond internațional. Nu cred că ar trebui să facem plăți eh, obligatorii în acest fond, pentru că nu cred că e o idee corectă. Eh, Vă mulțumesc. În numele FDD are acum cuvântul domnul Ignațiu Corao. Un minut. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Summitul umanitar hmm, vine după alte summituri foarte importante, cum ar fi COP21 din Paris sau conferința de la New York privind dezvoltarea sustenabilă. Așadar, e foarte important să ajungem la acest summit cu o poziție foarte puternică, o poziție care este pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Aș vrea să mulțumesc raportorului, domnul Enrique Guerrero Salom. Cred că e o treabă, a făcut o treabă excelentă, a negociat foarte bine între toate facțiunile Parlamentului și raportul este excelent și îl putem Și acest bun raport este și rezultatul contribuției excelente a ONG-urilor care știu realmente care e situația, mai ales în ce privește aspectele de gen Cred că este important să protejăm pe lucrătorii umanitari, să nu uităm atacurile la care au fost supuse Médecins Sans Frontières. Vă mulțumesc. Doamna Dornano are cuvântul în numele NL. Proiect de structură umanitară internațională unic și ambitieux. Cependant, il reste à apporter des preuves Trebuie să aducem dovezi concrete că acest proiect este posibil. Transparența și coordonarea mondială pe subiecte atât de sensibile nu se stabilesc prin decret. Se tot vorbește de populațiile afectate de război, însă apar tot felul de piste interesante menționate în aceste discursuri. Din nefericire, egalitatea între sexe sau elementele ce țin de viața afectivă nu au ce să caute într-un astfel de proiect. ceea ce privește primirea refugiaților, S-a menționat aici acest lucru fără ca cineva să-și dea seama că nu există un astfel de paliativ la problemele actuale din Siria, Irak sau Libia. Singura soluție care să permită o viață pașnică pentru aceste populații este rezolvarea problemei la sursă. Noi așteptăm pro, pro, propuneri serioase. În lipsa acestora nu văd ce rost ar avea o a nu știu câta ședință, conferință internațională. Urmează domnul Știr, un minut. Prețenițe, na moju grupu, na mene oso. Doamna președinte, cuvintele pronunțate de Papa Franciscus aici la Parlamentul European m-au impresionat pe mine în mod profund. A cerut Uniunii Europene să nu fie de acord cu această politică de respingere, să nu ne întoarcem uh, spatele acestor oameni în nevoie. Și raportul domnului Guerrero răspunde în mare măsură acestei uh, cerințe și oferă imaginea unui actor credibil pentru Uniunea Europeană. Eu cred că ar trebui să dăm curs cererii uh, papei de a nu uh, respinge copiii nenăscuți care nu au nicio vină pentru modul în care au ajuns pe lume. Și sper că Europa va evolua din acest punct de vedere, pentru că eu sunt convins că putem să îmbunătățim lucrurile din acest punct de vedere. Aș dori să-i mulțumesc domnului Guerrero pentru Uh, propunerile făcute prin acest raport și pentru deschiderea de care a dat uh, dovadă pe parcursul discutării acestui raport. Domnul Asis, acum un minut. Domnul președinte, stimați colegi, s-au menționat principiile politice care sunt la baza proiectului european și acestea dau Uniunii Europene o responsabilitate aparte în astfel de contexte. Acest raport este unul foarte bun și se alinează într-adevăr acestor obligații ale Parlamentului. Conține, conține multe recomandări utile care pot contribui la succesul uh, summitului de Istanbul, care ar putea elabora un plan concret de măsuri agrea de toate, toți factorii vizați. Există și alte documente în prezent puse în aplicare, cum ar fi agenda de dezvoltare post-2015 și concluziile recent adoptate la COP21 în Paris. Este important să nu uităm că asistența umanitară trebuie să fie neutră, imparțială și independentă. Aceasta este baza tuturor deciziilor care trebuie să fie luate la acest summit, așa cum se propune în acest raport și încă o dată e un raport deosebit de bun. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează pentru un minut Nathan Gill. Este ironic, nu așa, că summitul mondial umanitar uh, are loc în Turcia, chiar în Turcia. Human Rights Watch sublinează multe feluri în care Turcia a încălcat uh, drepturile omului uh, un, printr-un sistem judiciar uh, greșit și prin încălcarea consistentă și con, constantă a dreptului uh, la liberă exprimare. Este ironic de asemenea că Uniunea Europeană împinge de la spate aderarea Turciei în ciuda abuzurilor dreptul, asupra drepturilor omului și în ciuda ignorării valorilor liberale, trimițând astfel un mesaj foarte greșit. Turcia este deja membru NATO, dar uh, uh, poziția sa față de Rusia sublinează uh, pericolul ca această țară ostilă și beligerantă să fie uh, uh, integrată în Europeană. Suntem naivi uh, dacă credem că uh, comerțul și calitatea de membru în acest Parlament va schimba o cultură și o mentalitate care are sute de ani vechime. Ar trebui să transmitem un semnal uh, poporului turc că trebuie să aleagă un guvern progresist și să-și reformeze toate structurile juridice pentru a proteja minoritățile și drepturile fundamentale înainte ca să putem discuta despre aderare. Domnule Ghil, v-ați depășit uh, timpul acordat, are acum cuvântul domnul Maurice Ponga. Un minut. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportorului pentru uh, munca făcută. Am să susțin acest raport. După cum s-a spus, uh, acest summit de la Istanbul va avea loc în mai anul viitor. Sper că aceasta va fi o ocazie de a permite răspunsuri mai adecvate la aceste catastrofe umanitare tot mai numeroase. Astăzi mai bine de 200 de milioane sunt afectate de crize umanitare, costurile sunt uriașe, apelul la acțiuni umanitare pentru acest an s-a ridicat la 19 miliarde de euro, fără precedent în istoria Națiunilor Unite. Este important să ne gândim ce măsuri se impun la nivel mondial pentru a răspunde acestor catastrofe. Uniunea Europeană are un rol major de jucat la nivel internațional în calitate de donator principal. Va trebui să ne ducem aminte care sunt principiile de intervenție în acest context și să facem apel la toate resursele necesare pentru a răspunde la criza actuală, întărind legăturile și politica noastră de dezvoltare internațională. Urmează Iosef Weidenholzer. Vă mulțumesc. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru acest raport foarte sistematic și împărtășesc speranța sa ca, ca, ca acest summit să fie unul încununat de succes. După cum ne demonstrează criza actuală a refugiaților, avem nevoie de reforme, avem nevoie să ne respectăm promisiunile, mai ales când este vorba de alocarea uh, fondurilor uh, necesare. Numai cum a spus doamna Merkel, nu am observat anul trecut că programele internaționale de ajutor umanitar sunt subfinanțate, că oamenii uh, trăiesc în uh, foamete. Și nu cred că până acum situația s-a schimbat se depun eforturi la nivel uh, european. Noi, în calitate de europarlamentari, ne-am achitat de sarcina care ne-a revenit uh, nouă, însă prea multe state membre nu reușesc să-și uh, respecte promisiunile. La dreptul mare, eu sunt convins că avem nevoie de un mecanism obligatoriu, nu mai uh, ajunge o abordare voluntară. Mulțumesc! Ultimul vorbitor înaintea Cashday, domnul Venta. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să mă alătur celor care l-au uh, felicitat pe domnul Guerrero. Este un raport foarte bun și summitul va fi o bună ocazie pentru a face schimb de experiențe și pentru a dezbate situația ajutorului umanitar. Situația din Siria, uh, toate celelalte războaie, schimbările climatice sunt doar câteva dintre crizele care, pe care, cu care comunitatea internațională trebuie să, să se preocupe. Importantă și eficiența ajutorului umanitar. Trebuie să asigurăm uh, securitatea și siguranța lucrătorilor umanitari, pentru că peste 300 dintre ei au fost uh, uh, răpiți, uciși sau răniți în 2014, doar în 2014. Summitul internațional trebuie să fie să dea un impuls politic eficienței acestui ajutor și să ne asigurăm că acest ajutor uh, face țările și comunitățile mai stabile. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Am ajuns la procedura intervențiilor spontane și uh, din, din nou, din partea fiecărui grup politic, o să dau cuvântul unui singur reprezentant din motive care țin de întârziere și o să dau cuvântul celor care nu au luat cuvântul în ultima oră. Primul este domnul Stanislav Polciac. Un minut. slovo, Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnul președinte. Să fiu sincer, credeam că o să, da, o să dați cuvântul colegului meu, însă uh, vă mulțumesc pentru că mi l-ați dat mie. Aș dori să spun următoarele lucruri. În acest an aniversăm 800 de ani de la primul ajutor umanitar oferit vreodată pe planetă în Anglia și cred că ar trebui să ne, să ne ridicăm la înălțimea acestui moment. M-a surprins să aud că foarte multe guverne nu știau faptul că în altul comisariat al ONU pentru refugiați a trebuit să uh, își reducă în mod dramatic asistența oferită peste noapte. Cum este posibil ca aceste informații să nu fie cunoscute de guvernele noastre? Cum funcționează acestea dacă ele sunt cele responsabile de teme atât de importante cum este asistența umanitară? Vă mulțumesc. Ultimul uh, Ultimul care ia cuvântul la uh, intervențiile spontane este domnul Iurec. Microfon. You have to put on the microphone, please. Intervenție fără microfon. Doamnă președintă, stimați colegi, câștigătoarea premiului Nobel, uh, Maica Tereza, spunea că ai ucide pe cei încă nenăscuți este cea mai mare amenințare la adresa păcii în lume. Să ne gândim la aceste cuvinte înainte de a vota acest raport. Pentru că în document se spune că trebuie să asigurăm accesul la avort. Sunt mulți copii pe această planetă care nu s-ar fi născut dacă autoritățile politice ar fi putut să facă ce vrea. Unii ar fi putut fi aici. Să nu uităm acest lucru. Acum, în încheierea dezbaterii, domnul Stilianides are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, dați-mi voie să spun încă o dată felicitări eh, dragului coleg Gerard Salon pentru un raport extrem de bun și mulțumesc tuturor pentru această discuție foarte constructivă pe acest raport extrem de important. Aș vrea să subliniez din nou faptul că nivelul la care a ajuns crizele umanitare astăzi este fără precedent și de aceea trebuie să acționăm, trebuie să acționăm acum. Așadar, la Istanbul, în mai, anul viitor, vom avea o oportunitate, dar de asemenea va fi și o ultimă șansă să uh, facem ca acest sistem umanitar să-și îndeplinească scopurile și să construim parteneriate puternice și diversificate. Procesul umanitar a fost uh, inclusiv și extensiv, dar există un risc. Și anume că acest summit va încerca să acopere toate problemele. Dacă vrem realmente să avem un impact, noi, Uniunea Europeană, trebuie să fim concentrați pe anumite chestiuni, să susținem două sau trei puncte care vor schimba realmente situația și începem să le discutăm cu mult timp în avans cu partenerii noștri aceste două, trei probleme pe care le menționăm. Și asta mă duce la substanța, substanța summitului acestuia pe care ați descris atât de bine. Dați-mi voie să spun încă o dată. Trei mari puncte, mize pe care am putea face o diferență. Mai întâi trebuie să facem o diferență în ce privește legislația umanitară și principiile umanitare internaționale. Protecția uh, lucrătorilor umanitari este extrem de importantă. Apoi, avem nevoie de o, un sistem mai eficient și mai transparent umanitar, cu agenții care să livreze rezultate în, într-un mod mai transparent și mai eficient și, în al treilea rând, există o nevoie disperată pentru mai multe resurse și fonduri mai predictibile. Știți cu toții despre asta, trebuie să colaborăm la aducerea de noi surse de finanțare și la cooperarea cu fondurile de dezvoltare. Mă bucur că vicepreședintele nostru, doamna Cristalina Gheorgheva, uh, face parte dintr-un panel uh, menit să rezolve această problemă. Summitul trebuie să abordeze toate aceste chestiuni într-un mod concret și pentru asta trebuie să construim parteneriate mai profunde, să găsim modalități de a aduce la oaltă uh, actorii locali, să, facem, să aducem uh, și contribuția sectorului privat, să cooptăm susținerea uh, universală pentru principiile umanitare și să arătăm, desigur, că ajutorul umanitar nu este o inițiativă a Occidentului. Vrem să colaborăm pe aceste subiecte cu dumneavoastră, cu toții, în următoarele luni, să gândim creativ, să fim inovativi, dar să rămânem foarte concentrați pe scopurile noastre. Trebuie să fim concentrați pentru a găsi și pentru a realiza uh, uh, angajamente politice. Și sunt nerăbdător să continuăm uh, cooperarea înainte de summitul de la Istanbul pe aceste chestiuni foarte specifice. Vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție foarte constructivă. Vă mulțumesc, domnule comisar. Și acum dau din nou cuvântul raportorului Enrico Gheorghe Salom, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Pe parcursul acestei dezbateri, cred că anumite aspecte au devenit, au fost uh, enumerate într-un mod foarte clar. În primul rând, eu sunt convins că nu putem rezolva problemele acestei lumi doar prin ajutor, um, ajutor umanitar. Trebuie să putem preveni conflictele, trebuie să putem acționa pe plan social, pentru că doar așa vom reuși să prevenim crize uh, umanitare. Avem nevoie de un plan de acțiune global, mult mai bine finanțat. În al treilea rând, este nevoie ca și Uniunea Europeană să respecte principiile uh, umanitare despre care urmează să discutăm la Istanbul. Așa cum a spus și dumneavoastră, doar dacă vom conduce, vom fi un exemplu pentru restul partenerilor, ne vom uh, păstra credibilitatea. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la redactarea acestui uh, raport. Aș dori să mulțumesc coordonatorilor, raportorilor din umbră, domnului comisar Stilia, Stilianides, vicepreședintei Comisiei doamnei uh, Georgieva și tuturor celor care au participat la acest uh, raport. Eu mi-am dorit să vă prezint un uh, raport echilibrat care să țină seama de toate aspectele relevante în ceea ce privește votul. Aș dori să cer grupurilor politice care doresc să voteze împotriva acestui raport să-și regândească poziția pentru că acest uh, summit este deosebit de, de important, mai ales pentru cei care așteaptă rezultate concrete de la acest summit. Trebuie să protejăm uh, viața oamenilor și să păstrăm uh, demnitatea oamenilor. Vă mulțumesc, domnule Guerrero. S-a încheiat dezbaterea pe acest, pe acest raport. Votul va avea loc mâine. Următorul punct. Domnule Marias, doamna președintă, trebuie să mă refer la o temă. Este ora 22 și 10 și uh, mai avem două teme, pe două puncte pe ordinea de zi și aș trebui să vă întreb ce se întâmplă cu procedura intervențiilor spontane. Eu sunt aici în sală de la ora 15 și din motive diferite, diferiții președinți de ședință nu mi-au uh, dat uh, cuvântul. Deci aș dori să mă explicați uh, care este metoda pe care o folosiți pentru a da cuvântul celor care doresc să intervină la catch de aici pentru că dacă veți continua acest uh, fel, pot să părăsesc de pe acum sala. Domnule Marias, nu mai avem uh, mult timp la dispoziție, deja suntem în, în, în întârziere. Planificasem să terminăm la ora 23, dar ne, ne vom lungi după ora 23, deci am decis să dau cuvântul uh, europarlamentarilor din grupul politic care nu luase uh, cuvântul. Deci dacă aveți colegi care uh, nu au uh, luat deja cuvântul, o să le dau lor cu prioritate cuvântul. Deci vă rog să mă înțelegeți că nu pot să vă dau, să dau cuvântul tuturor și nu vă pot garanta că veți interveni la următoarea uh, uh rundă de catch the eye. Vă mulțumesc. Trecem acum la declarația Comisiei referitoare la mobilitatea forței de muncă și în numele Comisiei dau cuvântul doamnei comisar, doamna Tyson și aș dori să vă rog dacă este posibil să respectați